Bonjour, chers collègues. Bonjour. Bună dimineața, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Bun venit la sala comisiei noastre. Începem lucrările în această dimineață prin procedura obișnuită și anume adoptarea ordinii de zi. Audierea domnului Borghețiu este amânată și coordonatorii se vor întâlni la ora 14 și 15, deci la începutul după mesei. Există comentarii în legătură cu ordinea de zi? Nu? Atunci o considerăm adoptată. Punctul următor. Punctul următor constă în adoptarea procesului verbal din 14 aprilie aprilie, nu, martie, 14-15 aprilie. Dacă aveți comentarii, rectificări, nu. Deci se consideră adoptat acest proces verbal. Începem uh, imediat audierea din această dimineață în legătură cu subiectul achizițiilor imobiliare transfrontaliere. Are cuvântul acum domnul profesor Spars, 15 minute, vă rog, îmi permit să uh, stați cu ochii pe ceas. Vă ascultăm. Bună dimineața, domnule vicepreședinte, stimați membri ai comisiei. Mă numesc Peter Spas, profesor de drept imobiliar la Universitatea Southampton, care de unde plecau uh, transatlanticele din Anglia la un moment dat. Reprezint un consorțiu de la Grumman, domnul dr. Tommy Rannan este aici, de Universitatea Southampton, de la Universitatea Southampton, Mark Jordan, Tarragona și Silesia din Polonia. Am cercetat problemele cu care s-au confruntat cetățenii în momentul în care cumpără o locuință într-un alt stat membru o problemă care se împarte în două probleme. Ehm, tranzacții eh, când cineva își eh, cumpără o locuință sau o ehm, locuință de vacanță și eh, probleme anormale, cum ar fi acapararea de terenuri din regiunea Valencia. intru acum în detaliu. Aici vedeți harta Europei, probabil cunoașteți acest lucru, însă vreau să vă atrag atenția în special asupra liniilor albe de pe hartă. Acestea reprezintă granițele între cele 28 de state membre. Este important să ne dăm seama însă că există mult mai multe sisteme de proprietate în Europa, aproape 50 de asemenea sisteme. De exemplu, Spania și Catalonia au sisteme diferite. În uh, Regatul Unit situația este destul de neobișnuită pentru că Anglia și țara Galilor au o legislație comună, însă uh, Scoția are legislație civilă. Uh, Scoția are drept civil și Anglia și țara Galilor au drept procedural. Articolul 345 spune că competențele aparțin statelor membre. Noi ne-am concentrat pe domeniile unde competențele sunt comunitare și indisputabile, cum ar fi uh, libertatea de circulație a capitalului și protecția consumatorului. Acum îi dau cuvântul domnului dr. Tommy Riley care vă va prezenta următoarele imagini. Deci a trebuit să ne dăm seama cât de mulți oameni cumpărau proprietăți în afara statului lor. Eh, s-a dovedit un lucru dificil. Mulți eh, cetățeni se deplasează în Europa. Vedeți eh, pe ecran care sunt categoriile, lucrătorii și așa mai departe, cei care au o a doua locuință în proprietate, după aceea pensionarii, și cei care fac naveta în jurul Luxemburgului, de exemplu. Dar uh, este dificil să numeri oamenii. Tranzacțiile, în schimb, uh, sunt mai ușor de contabilizat, așadar, statist- cu toate că statisticile în mare parte lipsesc, ar exista beneficii mari uh, în tranzacțiile din cartea funciară. Problema este suficient de mare încât să necesite o soluție sistemică. O tranzacție transfrontalieră, o achiziție transfrontalieră. Vedeți aici două părți majore, eh, cu galben și cu gri. Aici acestea reprezintă două state membre. La dreapta cea a vânzătorului, a proprietarului care își vinde proprietatea și la stânga statul cumpărătorului. Cele două părți sunt uh, prezentate V pentru vânzător și P pentru cel care achiziționează. Noi punem accentul pe cumpărător și avem și o a treia parte care este uh, intermediarul, notarul sau avocatul. Săgeata orizontală reprezintă direcția tranzacției de la vânzător la cumpărător și săgeata verticală reprezintă barierele care sunt traversate. Acestea vor fi explicate mai în detaliu în imaginea următoare. Acest, și includ, includ granița între statele membre. și în aproape fiecare stat este nevoie de un jurist, un notar sau avocat. Vedem acolo în sus uh, sistemul continental de drept civil, din care notarul din țara gazdă a vânzătorului este esențial. Există, acestea sunt barierele care trebuie să fie traversate. Aici aveți natura acestor bariere care sunt implicate într-o tranzacție transfrontalieră. Multe din aceste bariere nu uh, contează pentru toată lumea. Un austriac poate să cumpere în Germania fără mari probleme. Limba este aceeași, uh, sistemul juridic asemănător, deci și cumpărătorul poate să înțeleagă diferențele. Însă apar și probleme mai mari. Un englez care cumpără o proprietate în Spania, de exemplu, pentru că, în primul rând, există diferența între sistemele juridice, sistemul civil și sistemul de jurisprudență. După aceea, există un notar în Spania, în Anglia există doi avocați, în al treilea rând procesul necunoscut și ne, neașteptat și în al patrulea rând bariera lingvistică, inclusiv terminologia juridică de specialitate. Mark Jordan vă va prezenta acum competențele comunitare. Mulțumesc, Tommy. Date fiind aceste bariere, de obicei se nega o protecție europeană în acest context din mai multe motive. În primul rând, majoritatea achizițiilor de proprietăți private implică o tranzacție de la consumator la consumator și nu se conformă cu uh, modelul business to consumer. Uh, de protecția consumatorului. În al doilea rând, protecția este acordată la nivel național, însă părerea noastră este că trebuie să existe o implicare europeană în părțile um, indicate în, acest, în această imagine. Deci, în tranzacțiile transfrontaliere de proprietăți imobiliare. Aici este vorba de o deplasare a capitalului peste frontieră Mm, cumpărătorul are nevoie de cunoștințe suplimentare pentru a avea un statut egal cu un cumpărător din statul respectiv și, de asemenea, accesul la servicii poate fi considerat o tranzacție și o liberă circulație a serviciilor. De exemplu, mulți oameni care își cumpără proprietăți de vacanță, spre deosebire de imaginea anterioară, aici există tranzacții care sunt business to consumer. Aici este nevoie de informații detaliate și uh, o, un limbaj uh, și o traducere corespunzătoare aici trebuie să existe o consiliere înainte de asumarea oricărei obligații și trebuie să existe o reprezentare obligatorie și a cumpărătorului. Îi dau cuvântul acum lui Peter pentru a discuta recomandările noastre. Deci, de vreme ce Uniunea Europeană nu poate să armonizeze dreptul imobiliar, trebuie să se axeze pe asigurarea faptului că cetățenii sunt informați în mod foarte clar în legătură cu ceea ce cumpără. Am identificat două niveluri de informare, informare de bază și informare uh, standardizată. Acum, uh, parantezele drepte indică trimiterile la recomandările noastre din ultimul capitol al raportului. Noi sugerăm că este nevoie de drepturi de informare în ceea ce privește drept, informarea generală, în ceea ce privește intermediarul juridic, informație generică, informație standardizată în legătură cu o ipotecă, în legătură cu uh, noile, apart, noile imobile construite și cunoaștere în avans în legătură cu tranzacția. Este important să vă dați seama că există foarte mulți juriști, compet- juriști competenți și major- mulți clienți sunt satisfăcuți de serviciile acordate. Însă este de asemenea important să recunoaștem că există și anumiți practicanți care nu îndeplinesc toate nevoile clienților lor. Noi sugerăm anumite lucruri care pot să uh, asigure bune standarde, protocoale care să facă această procedură de intermediere previzibilă. Reprezentarea separată trebuie să fie obligatorie, în special între tranzacții între consumatori. Trebuie să existe o solicitare de documentare uh, și nu doar prezența în biroul notarului. Bineînțeles că reprezentanții notarilor vor nega că există o problemă și vor spune chiar că acest raport este inutil. Noi nu putem să dovedim că există aceste probleme, însă noi credem că acestea sunt evidente. Recomandăm să Uh, faceți un studiu al nivelului de satisfacție în ceea ce privește tranzacțiile transfrontaliere, lucru care vă va demonstra că există probleme. Noi credem că problemele care au apărut sunt într-o minoritate de cazuri. Aceste probleme care au apărut se leagă deseori de o lipsă de uh, sistem de intermediere juridică satisfăcător. Există multe tipuri de consiliere în ceea ce privește transferul de proprietăți, însă există anumite lacune în legătură cu uh, obligațiile contractuale, uh, juridice, impozitare și aspectele de familiale care sunt foarte importante dacă se face o tranzacție între dreptul civil și dreptul cutumiar. O mare problemă care în, pe care ne-o aduc cetățenii uh, o reprezintă faptul că îi se dă doar o consiliere parțială. Există și uh, legea cadastrului care diferă foarte mult între statele membre și ar putea să fie mult uh, îmbunătățită în acest sens informarea. Au apărut o serie de scandaluri în trecut, uh, uh, în mod sigur, uh, cetățenii dumneavoastră v-au contactat cu probleme de acest gen. Aveți acolo lista pe ecran, probabil cunoașteți aceste probleme. Câteva observații finale, juriștii nu pot să asigure împotriva schimbării legilor. Unde există probleme în momentul achiziției, intermedierea juridică trebuie să asigure faptul că clientul își primește titlul de proprietate fără probleme. Legislația comunitară nu a făcut față satisfăcător acestor probleme datorită articolului 345 menționat anterior. Anumite probleme par să contrazică dreptul de bază de circulație, libertatea de circulație a capitalului și în special uh, această problemă a ipotecilor ascunse din Cipru, unde proprietarii nu primeau de fapt un titlu de proprietate în schimbul banilor lor. Problema din Valencia a fost uh, una a uh, exproprierii de facto și mi se, mi se pare surprinzător că Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu a reprezentat o soluție suficientă la această problemă. De fapt, există foarte puține plângeri în legătură cu drepturile omului în acest uh, sens. De asemenea, uh, dificul, legile de eliberare a coastelor reprezintă o altă problemă, decizii luate ulterior și este foarte dificil să se găsească o soluție la probleme. Însă, în multe cazuri, intermediarii juridici ar fi trebuit să identifice aceste probleme înainte. În anumite, deci, în rezumat, Uniunea Europeană nu are competența de a armoniza sistemele de proprietate, însă poate să acționeze pentru a asigura, se asigura că cetățenii sunt uh, uh, reprezentați și protejați în aceste tranzacții. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră. Dăm cuvântul acum domnului Thierry Vachon, responsabil european al Asociației Notarilor. Merci, Monsieur le Président, et merci au Parlement et à cette Commission de Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Parlamentului și Comisiei pentru că mi-a dat ocazia de a da câteva comentarii în legătură cu acest raport. Am luat note de rezultate acestui studiu și nu ne opunem în principiu în legătură cu existența acestui studiu și uh, rezultatelor lor, lui spre deosebire de ceea ce a spus domnul Sparks. Însă, am dorit să facem câteva observații, câteva rezerve în legătură cu conținutul său. Ni se pare că există o abordare juridică destul de aproximativă și uneori greșită. Avem exemple, contraexemple pe care le putem da. Poate că aceste erori ar fi putut fi evitate dacă studiul ar fi avut mai mulți experți din mai multe state membre și mai reprezentativi din punct de vedere al profesiunilor juridice. În ceea ce privește perimetrul acestui studiu, vedem că deseori se referă la achizițiile cetățenilor britanici în Spania, exemplele care au fost date, Există și alte exemple care ar fi putut uh, fi oportune, oportun de subliniat, inclusiv în ceea ce privește statele cu tradiție juridică mai apropiată, Franța și Spania, de exemplu. Constatăm de asemenea că lipsesc trimiterile științifice și juridice și deseori uh, se spune că este clar, este fără, fără dubiu că și așa mai departe, fără a se da citate sau referiri. Uh, apreciem oportunitatea de a ne spune punctul nostru de vedere. Avem studii juridice, statistice pe bază de documentare care probabil că ar fi putut să ajute pe domnul Sparks în munca sa. Tranzacțiile imobiliare sunt uh, un lucru de zi cu, zi, care se întâmplă de zi cu zi uh, și mi se pare Uh, regretabil că uh, un, uneori profesiunea noastră este abordată în termeni literari și de stereotipuri. Însă notăm că vrem să observăm că suntem alături de cetățenii europeni în cazul trans, achizițiilor transfrontaliere. Am făcut o serie de constatări în legătură cu îmbunătățirile care pot fi aduse Parlamentul și Consiliul sunt uh, informate în legătură cu proiectele noastre. Avem un sit european uh, deschis acum câteva luni în legătură cu achiziția unui bun imobiliar în Europa, care dau, dă informații tuturor cetățenilor care doresc să-și cumpere o uh, locuință în Europa. Avem o platformă de colaborare care permite cetățenilor să aibă acces la profesioniști și lucru care este foarte important când avem un sistem transfrontalier de tranzacții imobiliare. Multe state membre pun la dispoziție gratuit informații uh, în legătură cu sistemul juridic și aceste informații sunt traduse și în engleză. Așadar, dorim să reiterăm oferta noastră de colaborare suntem conștienți că există îmbunătățiri care pot fi aduse sistemului, însă în majoritatea timpului, după cum a subliniat chiar domnul profesor Sparks, în majoritatea cazurilor tranzacțiile sunt bune, satisfăcătoare și există anumite cazuri minoritare regretabile uh, care totuși nu s-au desfășurat ideal. Însă, bineînțeles, stăm la dispoziția cetățenilor și Parlamentului European pentru a îmbunătăți acest sistem al tranzacțiilor transfrontaliere. Vă mulțumesc, mulțumesc uh, experților. Dacă are cineva întrebări, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Neapărat uh, întrebări, pentru că mi-aș fi dorit să am de-a face cu un studiu puțin mai cuprinzător. Aș face doar câteva uh, constatări, și anume plecând de la afirmațiile uh, făcute anterior, legate de faptul că nu a existat o consultare sau o corespondență între reprezentanții notarilor și cei care au întocmit acest studiu. Ori mi este foarte greu să pun greutate pe un studiu care este făcut, dacă vreți, într-un birou, fără să consult pe cei care sunt implicați în ceea ce înseamnă asigurarea uh, acestor uh, tranzacții, fie ele și transfrontaliere. Uh, pe de altă parte, aș face o constatare legată de ceea ce înseamnă așa numitele bariere. Dincolo de ceea ce înseamnă bariera de uh, limbă sau uh, alte chestiuni, aș spune mai degrabă că este vorba de plecând la ceea ce înseamnă procedurile care trebuie să le parcurgi în momentul achiziționării unui teren, că este vorba mai degrabă de o centură de siguranță pe care cumpărătorul, o, mă rog, de, de care cumpărătorul are nevoie în momentul în care el cumpără uh, un teren dintr-un stat sau altul. Iar această ă, centură de siguranță este oferită și poate să fie oferită fie de avocat, înțeleg, în Marea Britanie și evident de notar care face toate procedurile necesare în vederea uh, asigurării și garantării cumpărătorului că într-adevăr devine proprietar. Dacă luăm doar sistemul belgian, pentru că eu am avut parte de a face cu sistemul belgian, pentru a cumpăra un bun imobil, ai nevoie de în termen de cel puțin două, trei luni de zile până când notarul face toate diligențele necesare astfel încât, într-adevăr, să-ți garanteze că tu uh, îmi devii proprietar. De aceea cred că acest studiu putea să fi fost făcut, uh, mă rog, uh, mult mai bine dacă într-adevăr ar fi fost o colaborare cu notarii, pentru că ei sunt până la urmă depozitari în ceea ce înseamnă, uh, mă rog, aceste tranzacții imobiliare transfrontaliere. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Regner și după aceea domnului Vandes, pe care cred că l-am uitat. Eh, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc în numele uh, Agenției uh, Asociației Europene a, a uh, registrarilor am uh, studiat ace- am examinat acest studiu în legătură cu tranzacțiile imobiliare transfrontaliere, în special în ceea ce privește locuințele. În acest sens, uh, se pune accentul în tranzacțiile între Regatul Unit și Spania, însă în momentul actual Numărul total de tranzacții din Spania este 14, 14% din total, 16% și așa putem să vedem fluxurile care țin de investițiile în proprietăți imobiliare. Aș dori acum doar să fac câteva observații uh, pe lângă faptul că ofer orice colaborare necesară sau uh, solicitată de partea Parlamentului European. Facem o analiză a acestui studiu, care, o analiză formală pe care vă vom transmite în momentul finalizării sale. În primul rând, avem un dubiu dacă există vreo bază care să justifice intervenția Uniunii Europene în acest sens acordurile între statele europene, între care există un flux mai mare de tranzacții, uh, facilitează mult aceste tranzacții și nu știm dacă ar fi util să se introducă uh, cerințe mai rigide și care să fie mai puțin flexibile și care să nu fie în favoarea cumpărătorului. Există anumite neclarități în studiu în legătură cu sistemele juridice de exemplu, sistemul uh, spaniol este unul care nu este opozabil cum ar fi cel francez și este uh, puțin diferit de sistemele latine. În Spania nu există două sisteme de proprietate, ci unul singur, cu toate că există mai multe sisteme civile. Ni se pare de asemenea problematic faptul că se afirmă că pentru a cunoaște limitele și problemele trebuie să se mm, aibă acces la cadastru, însă cadastrul nu are această funcție și nici măcar nu există cadastru în toate statele membre în legătură cu aceste tranzacții și nici în cadastru nu apar problemele uh, eventuale care ar fi apărut în cadrul tranzacțiilor. De asemenea, se menționează o serie de probleme cu care se confruntă cumpărătorii. Însă, există, acestea sunt probleme cu care se confruntă toți cumpărătorii, și cei internaționali, cât și cei naționali. Mi apare întrebarea până la ce punct uh, este, sunt anumite drepturi specifice cumpărătorilor transfrontalieri, și ce, care, a cui este obligația informării cumpărătorului. Aceste probleme nu, a, nu afectează doar uh, cei care cumpără transfrontalier, afectează și cumpărătorii la nivel național, care și ei au, au obligația să se informeze. După aceea, în ceea ce privește necunoașterea normelor de drept public care pot să afecteze aceste tranzacții, Considerăm că aici este mai degrabă vorba de schimbările legislative și de conținutul material al anumitor legislații. Este foarte clar că legislația spaniolă în ceea ce privește coastele a dus la probleme legate de urbanism și legislația respectivă a fost deja modificată. În ceea ce privește procesul de evaluare necesar care este impus cumpărătorilor externi, este posibil că observațiile sunt corecte, însă avem anumite dubii, în special pentru că cunoaștem cum experiența cumpărătorilor străini în Spania și ne pune și ne surprinde faptul că nu se menționează proiecte importante, de exemplu programul IMOLA, uh, susținut de către Uniunea Europeană, care are menirea de a facilita aceste tranzacții imobiliare, este un proiect de interconectare între registrele de proprietate europene și care nu este menționat niciunde în acest studiu. Și, de asemenea, există limite în legătură cu competențele Uniunii Europene, cu toate că, într-adevăr, orice tranzacție, fie transfrontalieră sau națională, ar, exist, ar fi foarte bine să existe norme de protecție a consumatorului și de susținerea unității pieței. Cu toate că nu știm dacă aceast, acest accent care se pune în studiu ar fi un fel de clauză comercială, ca și în Statele Unite, și dacă acest, această clauză ar fi compatibilă cu tratatul. Însă, bineînțeles, toate aceste observații vi le vom transmite în scris și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice fel de colaborare și întrebări. Vă mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Regner. Și după aceea, doamna Estera Sfaragut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea studiului. E un studiu foarte complet și cred că cu toții trebuie să-l citim cu atenție. Mulțumesc pentru prezentare. <clears throat> Următoarea observație. În primul rând, e foarte util că ați făcut acest studiu. Însă, când vorbiți de acces, când vorbim de a locui, e vorba nu doar de o afacere, ci de o nevoie de bază. Și atunci vorbim de cele patru libertăți, libertatea mișcării de capital, da, dar aș dori să aduc aminte că a locui este totuși un, o nevoie de bază în multe țări e, constatat, e considerat ca fiind de interes general și ca sarcina unei economii sociale. Se și încearcă păstrarea prețurilor într-un, într-o zonă decentă și acest aspect ar trebui ținut în cont, ar, ar trebui avut în vedere atunci când uh, facem astfel de studii. Totuși, locuințele trebuie să fie accesibile. Atrag atenția că Există țări în care aproape toată lumea e proprietar, dar există și țări în care toată lumea e chiriaș. De aici mă gândesc și la discuția pe care am avut-o cu Comisia cu privire la țările de jos, la pragurile care există pentru ca locuințele să fie accesibile. Și mi se pare important să menționez asta aici. Apoi, despre studiu în sine. Sigur că e un subiect foarte sensibil din punct de vedere politic. Fiecare stat dorește să fie uh, clară situația la achiziții. Ce mă interesează și voi mai studia asta cu siguranță, problema cărților funciare. Sigur că Europa, în Europa sunt diferențe foarte mari. Inițial credeam că peste tot e ca în Austria, dar uh, între timp am văzut, desigur, că regulile diferă de la o țară la alta, de la o zonă la alta. Am văzut asta și în criza din Grecia și de aceea m-ar interesa detalii cu privire la sistemele cărților funciare, pentru că acestea sunt foarte importante pentru noi, pentru că e importantă transparența totală atunci când achiziționăm terenuri sau locuințe colegul de la PPE a spus-o deja, este totuși necesar ca într-un astfel de studiu să dăm cuvântul și celor care ne pot garanta certitudine juridică. Și trebuie să implicăm mult uh, pe notari. E și un subiect uh, sensibil din punct de vedere politic și de aceea nu pot decât să pledez ca notarii să joace de acum încolo un rol important. Mulțumesc. Dau cuvântul doamna Estera. Sí, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru acest studiu. Este o bună inițiativă și este foarte important să știm problemele cu care se confruntă cetățenii atunci când își cumpără o proprietate într-un alt stat membru și, bineînțeles, trebuie să știm care sunt competențele noastre. Intervenția mea este foarte scurtă, coincide cu cea a multor colegi din uh, PPE, cum ar fi ca și mm, a socialiștilor. avem nevoie de un asemenea uh, uh, raport, dar care să fie în colaborare cu notarii și cu reprezentanții cadastrelor uh, pentru că în, doar în acest fel vom avea uh, certitudinea juridică și că totul este corect. A comentat reprezentantul Asociației Cadastrelor că pot să, că apar anumite aspecte eronate în raport legate de Spania și de aceea ar fi foarte interesant să uh, preluăm observațiile Colegiului Notarilor, precum și observațiile asociațiilor cadastrale. Uh, într-adevăr, în Spania a fost uh, adoptată o lege acum 10 ani, însă care avea anumite excepții și în 2014 am adoptat o nouă lege urbanistică uh, cu consensul majorității forțelor politice. În ceea ce privește legea protecției coastelor, aici într-adevăr au existat foarte multe plângeri și s-a solicitat o, comisie, o recomandare din partea Comisiei Petiții în legătură cu modificarea legislației coastelor pentru că aducea atingere proprietății private și uh, în 2013 legea a fost modificată pentru a uh, se remedia acest dezechilibru. În cazul Spaniei, în, într-adevăr, este un sistem juridic public și există o descriere, descriere incorrectă a sistemelor de cadastru în Spania. Așadar, ar fi foarte bine ca autorii studiului să se coordoneze mai bine cu uh, reprezentanții cadastrali pentru a avea informația mult mai fiabilă. Vă mulțumesc pentru intervenție. Mulțumesc celor care și-au exprimat spus punctul de vedere, nu văd alte intervenții și trecem la subiectul următor, uh, a protecția adulților vulnerabili în Europa. Dăm cuvântul imediat a, a uh, colegilor noștri, a, uh, dăm cuvântul experților, domnului Ian Curry Sumner, și vă acord un sfert de oră pentru acest subiect pentru a trece la audierea următoare. Vă, mul- vă mulțumesc și aveți cuvântul. Thank you, Vice Chair. Thank you, ladies. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta concluziile raportului meu și de a unui instrument de protecție a adulților vulnerabili în Europa. Populația lumii îmbătrânește, trăiește tot mai mult și se calculează că până în 2050 cei de peste 65 de ani vor reprezenta 37% din populație. Peste 10% din populație va avea peste 80 de ani. Așa cum uh, speranța de viață continuă să crească, așa crește și numărul bolilor legate de bătrânețe, Alzheimer și demență, printre altele. Un alt element important este că populația globală devine tot mai uh, mobilă. Europenii care călătoresc în Europa este un număr în creștere și aceste două tendințe au dus la un număr de probleme tot mai mari de protecție dincolo de frontiere. Ca urmare a acestor uh, tendințe, am creat, am uh, elaborat un studiu ca să vedem dacă am putea și dacă da, cum, cum ar putea aduce Uniunea Europeană plus valoare încercând să soluționeze multe dintre aceste probleme. Raportul elaborat reprezintă baza acestei scurte prezentări. Raportul are aceste cinci capitole, concentrându-se în special pe a explica problemele actuale, problemele cadrului actual, împreună cu protecția pe care o dă Convenția de la Haga din 2000. Să vedem care este problema. Dăm un exemplu. ca să vă arătăm impactul social, încercăm să dăm un, uh, iată, un exemplu concret. Avem un irlandez care trăiește în Grecia, care deține proprietate în Irlanda, dar trăiește într-un alt stat membru UE. Pentru că e în vârstă, dorește să-și autorizeze fiul să gestioneze proprietatea din uh, Irlanda și încearcă să elaboreze un astfel de document, o detașare în Grecia. Întrebarea care se pune este dacă e valabil în Irlanda acest document semnat la notar în Grecia. Sau un alt exemplu, să ne gândim la o persoană din Ungaria care moare în Spania, lasă în urmă o fică care trăiește în Franța, dar care are o boală mentală și deci a fost pusă de o instanță franceză sub protecție, sub ordin de protecție. Și atunci întrebarea este dacă ordinul de protecție din Franța e valabil în Spania. Pentru că se pune problema dacă ea poate accepta moștenirea. Și acum răspunsul la aceste întrebări depinde depinde de situația diferitelor state membre incluse în acel caz. Și de ce e important să înțelegem cadrul actual care se aplică acestui domeniu legislativ. Uitându-ne așadar la acest cadru legislativ, în momentul de față el este foarte disparat și divers. Avem un număr întreg de instituții implicate Sus de tot vedem Convenția Conferinței de la Haga și voi reveni la instrumentul principal pe care l-au creat, acea Convenție din 2000. Mai există însă multe alte instrumente care aduc atingerea acestui domeniu. Avem Convenția din 17 iulie din 65, tot din, de, decurgând tot din conferința de la Haga, mai avem Agenția Convenției de la Haga 1978 și o Convenție a Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități din 2006, care și aceea va fi discutată astăzi. Mai mult decât atât, mai avem o serie de instrumente în interiorul Uniunii Europene. Avem din regulamentul Bruxelles, avem regulamentul Roma, avem regulamentul cu privire la succesiune, cel cu privire la protecție, o serie întreagă de instrumente, însă nici unul dintre acestea nu tratează concret protecția adulților vulnerabili. Majoritatea instrumentelor europene exclud probleme de statut și de capacitate și exclud tocmai acest subiect așadar din uh, dezbatere. Alte instrumente pot și ele influența o astfel de situație dată. Avem așadar o mare varietate de instrumente aplicabile, disparitate între organismele care influențează activități în acest domeniu și din cauza acestei disparități avem un număr de probleme de interacțiune între aceste instrumente și instrumentele care sunt puse la dispoziție la nivel internațional au de puține ratificări. De exemplu, Convenția la Haga a fost ratificată de doar trei state membre și Argentina în plus. Deci chiar instrumentele care ar putea influența într-un fel sau altul au efecte foarte limitate. De aceea există un singur instrument specific, Convenția Protecției Adulților de la Haga din 2000, care stă la baza acestui studiu. Această Convenție de Protecție 2000 a fost adoptată în ianuarie 2000 și a intrat în vigoare abia la 1 ianuarie 2009. Numai nouă state au ratificat această convenție, și anume Austria, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Elveția și Scoția. Și din 4 martie anul acesta și statul Monaco. Șapte alte state au semnat convenția, dar nu au ratificat-o încă. Ciprul, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgul, țările de jos și Polonia. Raportul tratează aceste șase secțiuni. Prima se referă în principal la definiții care apar în convenție, apoi a doua secțiune tratează delimitările, domeniul de aplicare. Avem cooperare administrativă, zonele aplicabile și mai departe. Se vorbește în raport și de o lipsă și anume certificatul cu caracter obligatoriu. Nu avem timpul necesar pentru a trata toate aceste puncte, însă doresc să vă atrag atenția asupra câtorva probleme identificate pe baza raportului. O problemă tratată în cadrul definițiilor este, de fapt, definiția unui handicap sau unei uh, probleme, când putem vorbi de o persoană, când vorbim de o incapacitate. De exemplu, dacă cineva e implicat într-un accident de conducere în Austria, într-o altă țară, nu se poate mișca, trebuie să folosească un scaun cu rotile și își împuternicește fratele. Și întrebarea este dacă o astfel de puternicire intră sub incidența acestui text de față. Când am discutat cu practicienii, cu notarii și cu persoanele implicate, au tot apărut astfel de probleme de definiții. Persoana nu e neapărat vulnerabilă, dar are momentan o dizabilitate și nu poate accesa protecția juridică într-un alt stat membru. O astfel de, o altfel de problemă similară a apărut când împuternicirea, când a fost semnată împuternicirea, dizabilitatea nu exista, dar a apărut ulterior. Ce facem cu acea incapacitare ulterioară? Alte probleme. Vom trece la problemele identificate, așadar putem să le împărțim în două categorii. Probleme temporare care se pot soluționa dacă toate statele membre vor ratifica această convenție și celelalte probleme care rămân chiar dacă toate statele membre vor ratifica convenția. Sunt probleme care vor continua să existe chiar dacă toate statele membre vor ratifica convenția. Și o lungă listă acestor patru puncte, tipul de vulnerabilități, tipul de măsuri, motivele de recunoaștere și posibile opțiuni. Sunt posibile acțiuni la nivel european, știu că mai am doar un minut. Avem problema subsidiarității, după cum vedeți, ea apare în raport. Baza legislativă este, există, e vorba de articol 81, 2a, c, e și f din tratat și regulamentul ar fi cel mai bun mod pentru a continua, pentru a complementa ratificarea acestei convenții. Mulțumesc pentru atenție. un a du retard. La parole est Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Joelon și după aceea doamnei Bergeron. Vă rog, 5 minute. Uh, Bună dimineața! În primul rând aș dori să mulțumesc acestei comisii pentru afaceri juridice pentru că mi-au permis mie și colegii mele să vă arăt care a fost scopul studiului nostru și rezultatele sale. Ne-am pus două întrebări. În primul rând, cu adoptarea măsurilor UE existente acum se va îmbunătăți situația adulților vulnerabili aflați în situație transfrontalieră în Europa și dacă da, atunci care ar trebui să fie conținutul acestor măsuri? În primul rând, am examinat felul în care chestiunile legate de protecția internațională a adulților sunt acum adresate în statele Uniunii Europene. În special, ne-am axat pe situația uh, în ceea ce privește valoarea avantajelor și potențialul pe care îl are Convenția de la Haga din 2000 în ceea ce privește protecția adulților. Am analizat jurisprudența existentă și am făcut interviuri cu persoanele implicate. Ne-am axat pe trei state membre, Franța, Italia și Regatul Unit. Situația din aceste trei state pare să fie reprezentativă și pentru celelalte state ale Uniunii Europene. Franța este unul din statele membre care a ratificat deja Convenția de la Haga împreună cu Austria, Estonia, Finlanda, Germania și Republica Cehă. Italia, în schimb, este unul din statele membre care nu are nicio obligație sub convenție, dar care pune în aplicare legislație națională în acest domeniu. Așa că situația din Italia e una similară în esență cu situația care există în alte țări care nu au ratificat convenția, cum ar fi Belgia, țările de jos, Polonia, Spania. Regatul Unit a, a, a fost ales din două motive. În primul rând, există o tradiție diferită în ceea ce privește sistemul juridic față de ceea ce se întâmplă în Italia și Franța. Apoi, Regatul Unit are o atitudine mixtă în ceea ce privește această conven- convenție de la Haga. A ratificat uh, convenția, uh, adică Scoția, apoi restul pun în aplicare convenția, dar fără să fie parte a acesteia la nivel internațional. Studiul nostru ne-a arătat că există dificultăți practice în ceea ce privește protecția internațională a adulților în toate statele membre selectate. Cu toate acestea, trebuie să facem o diferență importantă. În statele membre care nu sunt parte a Convenției de la Haga, situația pare să fie nesatisfăcătoare în linii mari. În statele membre care sunt deja o parte a acestei convenții, există anumite dificultăți în acest domeniu, însă doar în acele cazuri în care e nevoie de cooperare cu acele state care nu fac parte din Convenția de la Haga. E o situație în care autoritățile statelor au diferite probleme și nu pot să se bucure pe deplin de avantajele de sub convenție. Și am dat și un exemplu. Un adult care locuiește în Franța beneficiază de o măsură de protecție dată de un tribunal francez în ceea ce privește de desemnarea unei persoane care să ajute adultul în cauză în ceea ce privește deciziile pe care trebuie să le ia, în ceea ce privește bunăstarea sa și interesele financiare. Acest adult hotărăște să se mute pentru o anumită perioadă de timp într-o altă țară unde, locuiesc, unde locuiește familia sa. Așa că dacă e o țară cum ar fi Austria, care nu a semnat convenția, atunci totuși adulții de acolo pot să uh, pună în aplicare măsurile luate în Franța. Autoritățile franceze pot să ceară asistența autorităților austriece, conform convenției și pot să li se ceară să coopereze cu, auto, cu autoritățile austriece dacă e nevoie de acest lucru. Apoi acest caz poate fi transferat foarte ușor autorităților austriece sub convenție dacă e nevoie de acest transfer pentru a păstra interesele adultului. Aceste lucruri ar fi mult îngreunate dacă s-ar muta în Italia sau în Belgia, pentru că aceste state nu sunt semnatare ale convenției. Și aici intervin și drepturile fundamentale care apar în Cartea Europeană a Uniunii Europene și apoi și documentul ONU în ceea ce privește persoanele cu dizabilități. Acestea nu mai au aceeași eficiență. Studiul nostru ne arată, ne arată Convenția de la Haga atunci când este pusă în aplicare așa cum trebuie, atunci uh, se pot respecta foarte bine toate drepturile pe care trebuie să le aibă adulții la nivel transfrontalier. Situația ar fi îmbunătățită dacă în întreaga Europa convenția ar fi baza pe care s-ar acționa în toate statele membre. În principiu, există două modalități prin care Uniunea Europeană ar putea să creeze un regim european care să fie pus în aplicare pentru protecția adulților vulnerabili în cazuri transfrontaliere, mergând pe măsuri țările de sub uh, Convenția de la Haga. Prima măsură ar însemna să se ia o măsură legislativă bazată pe Tratatul Funcționării Uniunii Europene, care să se inspire din Convenția de la Haga și care ar putea chiar să preia dispozițiile acestea. O a doua opțiune ar fi să se folosească competențele externe ale UE, să se ceară statelor membre care nu au uh, făcut-o încă să ratifice această Convenție de la Haga privind adulții în interesul Uniunii o combinație între articolul 81 și 216 din tratat. Noi credem că Uniunea Europeană nu poate ea să fie o parte a Convenției de la Haga pentru că e deschisă doar pentru state suverane, nu organizații internaționale. Credem că ultima opțiune, cea privind competențele externe ale Uniunii Europene, ar trebui să fie opțiunea preferată. Avantajul acesteia e că acest instrument um, legal care există la nivel internațional pentru statele membre și celelalte state și care probabil va mai fi ratificat în viitor, e bine, astfel toate statele membre ar putea să se bucure de avantajele de sub convenția de la Haga și în situații intraeuropene și în situații legate de țări din afara Uniunii Europene, dar care au obligativități sub convenție. Credem că această abordare ar fi cea mai bună și în ceea ce privește Convenția din 96 de la Haga pentru protecția copilor, care acum este în vigoare pentru toate statele membre. Dacă s-ar merge pe această opțiune, atunci ar trebui să ne gândim și la posibilitatea de a lua măsuri legislative la nivelul Uniunii Europene, astfel încât să fie consolidată Convenția de la Haga în relația cu statele membre. Și există asemenea dezvoltare dezvoltări regionale prevăzute în convenție. Ar fi niște măsuri legislative suplimentare care ar ajuta Uniunea Europeană astfel încât să se adreseze slăbiciunilor care există sub această convenție și pentru a îmbunătăți operaționalitatea. Am identificat cinci îmbunătățiri care ar putea fi făcute prin legislație europeană, pornind de la premisa că baza ar fi această convenție de la Haga în ceea ce privește protecția adulților vulnerabili la nivel transfrontalier. Voi menționa doar două dintre aceste îmbunătățiri. Ar trebui să ne gândim la posibilitatea de a crea un certificat european de putere acordată pentru protecția unui adult. Obiectivul ar fi să fie simplificate procedurile care există. În ceea ce privește gardianul legislativ care trebuie să îl protejeze pe acest adult avem experiență în ceea ce privește certificatul european de succesiune, care ne-ar putea ajuta în acest sens. Apoi mai trebuie analizată și posibilitatea de a-i permite adultului să aleagă împreună să aleagă împreună cu procura pe care o are ce, în ce stat membru ar trebui să existe competențe juridice în ceea ce privește protecția acestuia. A, și tribunalele să fie acelea care au fost alese pentru reprezentare. Și vă vom da exemple dacă doriți și vă vom răspunde la întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule. Are acum cuvântul doamna Joel Long. Nu, mulțumesc, domnul Franzina a vorbit pentru amândoi. Vă mulțumim foarte mult. Atunci, Dăm cuvântul doamnei Bergeron. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult celor care au intervenit și care au uh, vorbit despre acest subiect. Un sfert de oră este foarte puțin uh, pentru adulții vulnerabili. 35% din populație va avea peste 60 de ani și cifrele sunt în creștere. Comisia este pentru o legislație europeană în legătură cu uh, protecția uh, adulților vulnerabili. Aceștia sunt uh, cetățeni care au nevoie de egalitate în fața legii, au dreptul de a se deplasa în Europa. Deci este urgent și util să se introducă o legislație în acest sens. Nu voi reveni asupra celor spuse pentru că problema a fost foarte bine menționată. Se a vorbit despre Convenția de la Haga, care într-adevăr este un instrument legislativ foarte util, însă care nu a fost ratificată de multe state, deci nu este aplicabilă, aplicată în mod real. Și nu înțeleg de ce ar exista vreun dezavantaj al legislației europene. Convenția de la Haga ar putea să îmbunătățească lucrurile. Această convenție introduce un certificat european care ar permite acordarea statutului de persoană vulnerabilă unei persoane fără obligația de a-și schimba statul și sau la schimbarea statului fără obligația de a uh, reîncepe această procedură de acordare a certificatului. Știți că o persoană uh, vulnerabilă nu are dreptul de a semna un contract. E un lucru simplu, este un, un, ceva de zi cu zi, însă pe o persoană vulnerabilă trebuie să fie înso- însoțită în, acest moment. Avem nevoie de o asemenea protecție, cu toții vom avea nevoie într-o bună zi de asemenea protecție. Eu vă urez să trăiți până la adânci bătrâneci și să aveți nevoie de o asemenea protecție. Acest raport așadar este important, extrem de important și trebuie să înțelegem că aici este vorba de viitorul persoanelor în vârstă, viitorul persoanelor care au avut accidente, care sunt într-o situație de uh, slăbiciune. Așadar, uh, vă mulțumesc pentru acord, atenția acordată acestui raport. Nu există niciun motiv pentru care ar trebui să ne privăm de o uh, Um, protecție deja existentă, nu trebuie să schimbăm serviciul de regimul de tutelă european, trebuie să recunoaștem statutul, pur și simplu statutul european al acestor persoane vulnerabile. Vă mulțumesc. Domnul Căster. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ähm, mulțumesc pentru prezentare. Aș dori să mai adaug un aspect discuției, îmbătrânirea demografică. Aceasta ne arată faptul că numărul de vârstnici în Europa este în creștere în Europa și tocmai acești oameni în vârstă sunt cei care sunt vulnerabili. Tocmai pentru ei avem nevoie în Europa de un cadru legal astfel încât să ne asigurăm că și aceștia când au nevoie de îngrijire pot în continuare să trăiască o viață demnă. Pe de o parte ne dorim să creștem mobilitatea în Europa, în statele membre, însă trebuie să ținem cont și de următorul fapt. Majoritatea acelora care au nevoie de grijă, vârstnicii, sunt cei care sunt îngrijiți în familie. Îngrijirea este în primul rând o datorire familială. Acolo se întâmplă aceasta și ar trebui să facem o legătură între o mobilitate în Europa și pentru acei care își îngrijesc membrii vârstnici ai familiei și toate provocările care sunt legate de această mobilitate. În Germania există acum o discuție care merge în următorul sens. În ceea ce privește îngrijirea, se întâmplă acum un fenomen ce seamănă cu criminalitatea organizată. Există organizații care uh, iau bani de la case de bătrâni, case de îngrijire a bătrânilor, fără să oferă o calitate a îngrijirilor pe care le oferă, le oferă acestor vârstnici. Și apoi altă chestiune, cum putem noi să ne asigurăm în Europa că calitatea în ceea ce privește îngrijirea, chiar și la domiciliu, există. Și aici există o diferență între verificarea calității îngrijirii și sfera privată pentru că statul nu poate să intre în locuințele în care familiile au grijă de vârstnici. Și atunci, cum putem să rezolvăm această problemă, astfel încât totuși să ne putem asigura că în Uniunea Europeană găsim o cale prin care vârstnicii să trăiască într-adevăr o viață demnă? Uh, does anybody from our guests wish to Dorește cineva dintre invitații noștri să răspundă la întrebările care le-au fost adresate? Um, not really an to Nu voi da un răspuns la aceste observații, ci aș dori să clarific un aspect. Există um, diferite chestiuni în ceea ce privește protecția adulților vulnerabili. Într-adevăr, și asistența sau activitățile în ceea ce privește autoritățile publice sau private pentru a i asista pe cei care au nevoie de protecție. Studiul nostru are de-a face cu un aspect puțin diferit și anume aspectul de legislație privată în ceea ce privește protecția adulților ce tribunal ar trebui să aibă competențe în ceea ce privește evaluarea faptului dacă un adult este, are anumite incapacități sau nu, ce tribunal trebuie să decidă, ce fel de măsuri de protecție trebuie oferite persoanei, de exemplu atunci când se desemnează un tutore, ce fel de legislație trebuie pusă în aplicare, cine, ce fel de puteri de reprezentare vor fi date persoanei care reprezintă adultul despre care vorbim atunci când acesta trebuie să cumpere sau să vândă ceva și așa mai departe. Așa că există aspecte diferite implicate aici în ceea ce privește protecția adulților. Când vorbim despre protecția adulților vulnerabili și Convenția de la Haga, noi ne axăm pe aspectele legislației. E unul din aspectele implicate, dar face parte din imaginea de ansamblu. Mulțumim foarte mult. Voi adăuga încă un punct la acest subiect care a reieșit dintre, din cele două comentarii. O chestiune principală care a reieșit în ceea ce privește persoanele vârstnice vulnerabile acest concept al adulților vulnerabili, de fapt, merge mai departe decât vârstnici. Vorbim de orice fel de adulți care sunt uh, vulnerabili, de la vârsta maturității mai departe. Și în prezentare spuneam că poate fi și o persoană care are 20 de ani, dar suferă un accident și așa mai departe. Și aceștia intră sub spectrul vulnerabilității și sub spectrul acestei nevoi de protecție. Obiectivul principal al convenției originale și a propunerilor inițiale reieșa, tocmai, reieșa din uh, populația în îmbătrânire și accidente, dar acum scopul este, acum domeniul de aplicare este mult mai mare. Mulțumesc, ne mulțumesc invitațiilor noștri că s-au aflat astăzi alături de noi și ne-au spus care sunt părerile lor pe acest subiect foarte important. Vă mulțumim că ați venit aici și sperăm să vă vedem, să ne reîntâlnim în viitor. Vom continua acum cu un alt punct de pe ordinea de zi și anume audiere în ceea ce privește modernizarea normelor UE privind drepturile de autor, mai ales în ceea ce privește portabilitatea. Okay, uh, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, ne permiteți să continuăm, avem deja o întârziere. May I ask you to finish your discussions? V-aș ruga să vă încheiați discuțiile în afara acestei săli. Vă mulțumesc foarte mult. May I start by welcoming our guests? Voi începe prin a le ura bun venit invitațiilor noștri în Parlamentul European la această audiere publică în ceea ce privește modernizarea normelor UE privind drepturile de autor, mai ales portabilitatea. Această audiere vine la momentul potrivit. Știți că Comisia a făcut o propunere pe acest subiect. Comisia de Afaceri Juridice, Comisia Jurii, va fi competentă pe fond în această instituție. Două alte comisii, IMCO și CULT, sunt și ele comisii asociate dezbaterii noastre. Fără a mai spune altceva, haideți să începem. Vom începe cu prezentarea oaspeților noștri de astăzi. Primul care va lua cuvântul e doamna Maria Martin Prat de la DG Connect, de la Comisia Europeană. Doamna, aveți cuvântul. Vă rog, aveți 10 minute maxim. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spuneați și dumneavoastră, Comisia, la data de 9 decembrie anul trecut, a adoptat o propunere în ceea ce privește un regulament pentru a facilita portabilitatea conținutului online pe piața internă. Aceasta este o măsură care e parte dintr-un pachet de inițiative pe care Comisia și-a propus să le prezinte, astfel încât să ajute la funcționarea pieții unice digitale obiectivele, așa cum o spune și titlul propunerii, obiectivul e să asigure portabilitatea transfrontalieră a conținutului serviciilor online. Este important ca în acest punct să punem accentul pe acest obiectiv specific. Obiectivul este să ne asigurăm că există portabilitate transfrontalieră. Nu să mergem mai departe de atât. Adică acest obiectiv nu e să asigure accesul transfrontalier la serviciile care sunt oferite într-un stat membru, diferit față de statul membru de reședință obișnuită al consumatorului. De ce insistă Comisia pe acest punct? Pentru că, așa cum știți, până acum tot uh, procedeul este unul foarte complex și din comunicarea din mai anul trecut se atingea deja acest subiect și apoi și în comunicarea din decembrie din, de anul trecut, așa că ne-am hotărât să avem o abordare pas cu pas, să începem cu această măsură foarte specifică care țintește portabilitatea. Este o propunere cu un obiectiv foarte clar, dar e și ambițioasă. Și aș spune că e o uh, propunere ce ține pe deplin de piața internă. Uh, ar trebui să ținem cont și de faptul că e o propunere care trece de drepturile de autor. Definiția serviciilor online, conținutul acestora apare în regulament. Această definiție acoperă toate serviciile online de conținut, nu doar serviciile care uh, dau acces la conținut protejat de drepturi de autor. De aceea vedeți că există discuții uh, importante și în ceea ce privește drepturile legate de evenimentele sportive. Să mergem mai departe de drepturile de autor, pentru că nu doar se stabilesc reguli care sunt importante în ceea ce privește definițiile, punerea în aplicare a drepturilor de autor, ci sunt afectați și acești, acești furnizori de servicii. Sunt impuse obligații și pentru acestea. Și mă voi întoarce la aceste obligații când voi trece prin articolele propunerii. Așa cum vă spuneam, area de aplicare este acestui conținut online de servicii, ca, servicii care sunt oferite în mod legal și acest aspect este foarte important și îl regăsiți în definițiile din propunere. Deci vorbim de servicii care au fost autorizate de cei care au drepturile asupra conținutului. Servicii care sunt deja oferite consuma- consumatorilor Um, în țara în care își au reședința, într-un mod legat de portabilitate. Ne dorim ca această portabilitate să fie posibilă și transfrontalier. Obiectivul regulamentului este în primul rând să acopere acele servicii care sunt oferite contra cost, cu plată în bani sumatori și anume acele servicii bazate pe înscriere. Există o posibilitate în cadrul textului care este clarificată deja în discuțiile care au loc la nivelul Consiliului. Există o posibilitate în text astfel încât să fie incluși și furnizorii de servicii online gratuite, fără plată în bani. De exemplu, cei care oferă servicii pe baza publicității, sau ca parte de plată dintr-o licență pentru serviciul audiovizual. Există o asemenea propunere să fie acoperiți și aceștia în propunere, însă nu sunt acoperiți în mod automat. Propunerea este structurată în jurul a doi piloni importanți. În primul rând este stabilit un cadru juridic, îl găsiți în articolul 4. Acolo se spune că accesul la servicii, accesul consumatorului la servicii trebuie să aibă loc totuși în, totdeauna în țara de reședință obișnuită, chiar și când acest consumator are acces la serviciul online în afara reședinței obișnuite. Acest lucru se poate întâmpla, însă acest acces poate să aibă loc însă doar pe bază temporară. Acest cadru legislativ vrea să-i ajute pe furnizorii de servicii. Dacă există drepturi pentru un anumit stat, atunci aceste servicii pot fi oferite atunci când și atunci când clienții din țara respectivă au o reședință temporară pentru o perioadă de timp în Uniunea Europeană. Un al doilea element important e obligația de a activa portabilitatea. E o obligație pentru furnizorul de servicii, o regăsiți în articolul 3. Nu doar îi ajutăm pe furnizor să ofere această portabilitate printr-un cadru juridic, însă le spunem și că vrem să ne asigurăm că această portabilitate ajunge într-adevăr la consumatori. De aceea există această obligație de a asigura portabilitatea. E o obligativitate proporțională. De exemplu, nu există obligații din partea furnizorilor de servicii să asigure același nivel de calitate când consumatorul se află într-un, stat mem- într-un alt stat membru. Însă e o parte foarte importantă a propunerii. Și apoi, încă o noutate în acest tip de legislație, avem un articol, articolul 5, care ne asigură de faptul că nu pot fi uh, Um, date obligațiile care apar sub regulament în ceea ce privește aranjamente contractuale. Contractul între cei care au drepturile și furnizorii de servicii și furnizorii de servicii și consumatori există. Cum spuneam la începutul intervenției, e un instrument de piață internă. E un aspect important al propunerii, dar e și o dificultate, trebuie să obținem totul așa cum ne dorim. Vorbim de un regulament, ceva ce odată este adoptat, apoi Există o perioadă până la intrarea sa în vigoare, însă vorbim de un instrument care va fi implementat în mod direct pe piață și va fi implementat în mod direct în ceea ce privește relațiile între părțile private, contractele care sunt încheiate între părți private, așa că trebuie să fim foarte atenți. Pe de o parte ne dorim să existe claritate și, predic- și mm, o și să dorim și să încercăm să prevedem ceea ce se va întâmpla pe piață, pentru că se întâmplă multe lucruri atunci când reglementăm într-un domeniu, într-un domeniu care se bazează pe tehnologii, trebuie să ne asigurăm că acesta va rezista testului viitorului. E o discuție importantă pe care o avem acum. Ne gândim despre ce fel de mecanisme de, verific, de ce fel de me- mecanisme de verificare avem nevoie, astfel încât să stabilim reședința consumatorului. Discuțiile din Consiliu avansează. Președinția țărilor de jos a făcut uh, eforturi mari și s-a axat mult pe această propunere. De multe ori când discutăm aceste propuneri cu statele membre, se întâmplă următoarele. Spunem că trebuie să găsim un echilibru clar în aceste discuții. Avem un trialog. Pe o parte avem acest concept al, o, al reședinței obișnuite, apoi avem mijloacele de verificare și în al treilea vârf avem verificarea reședinței temporare din afara statului membru, reședința obișnuită a consumatorului. Așa că trebuie să ne asigurăm că vom avea o definiție foarte clară în ceea ce privește reședința obișnuită pentru acest regulament și apoi să fie foarte clar care sunt mijloacele de verificare, astfel încât să putem să stabilim reședința obișnuită a consumatorului. Acestea sunt elementele pe care ar trebui să ne concentrăm, mai degrabă decât să încercăm să limităm folosirea funcției de portabilitate pentru un cetățean care se află în afara reședinței sale obișnuite. Din nou, vorbim despre portabilitate pe piața internă, portabilitatea unor servicii pentru care consumatorul a plătit deja. Nu vorbim de servicii care nu au fost plătite, ceva ce ar afecta drepturile de autor. Dorim doar să ne asigurăm că consumatorii pot să circule pe piața internă cu conținutul pe care îl au. Aceasta a fost prezentarea mea. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, domnul Richard Rosenberg, șef din, de, a șeful, de, șeful departamentului de inginerie de la Sky. Aveți cuvântul. Bună dimineața. Mă numesc Richard Rosenberg. Deci, din nou 10 minute maxim. Lucrez uh, în avangarda tehnologiei deja de 20 de ani. Mi-am petrecut ultimii 15 ani la Sky, șeful departamentului de inginerie și am fost responsabil pentru serviciul de video online chiar de la început, când am creat Sky Go, uh, sistemul de televiziune online în 2011. Astăzi aș dori să uh, vă vorbesc despre provocările tehnice și operaționale ale transferului transfrontalier, însă, în primul rând, valorile și principiile noastre în legătură cu portabilitatea. Sky este uh, compania principală de uh, entertainment în Europa. Uh, contribuie 10 miliarde de euro anual la PIB-ul Europei. Uh, avem 21 de milioane de clienți în 5 state. Suntem prezenți în Italia, Germania, Austria, Irlanda și, bineînțeles, Regatul Unit. În mod fundamental, suntem o companie optimistă, ehm, vrem să îmbunătățim lucrurile, vrem cele mai bune conținute, conținuturi și uh, cele mai bune inovații cu cele mai, cele mai, cele mai bune relații cu clienții cheltuim peste 15 milioane de euro pe an, uh, susținem conținuturile și uh, uh, avem filme și avem și, și propunem și pro, producem și propriile noastre con, con, conținuturi, cum ar fi Gomora sau Fortitude. Să avem servicii online, Sky Go sau Now TV, și în final uh, suntem pe locul întâi uh, în ceea ce privește servicii acordate consumatorilor în Regatul Unit uh, și asta conform studiului făcut de Oficiul pentru Protecția Consumatorului. În ceea ce privește portabilitatea, este un principiu foarte interesant pentru noi și vrem să îl adoptăm pentru clienții noștri care sunt în centrul operațiunilor noastre. Punctul cheie este că va la un efort mult mai mare de a, un efort substanțial pentru a fi implementată uh, corespunzător și trebuie să asigurăm utilitatea pentru clienți fără să subminăm exclusivitatea teritorială existentă în momentul actual. Deci operațional ne-am bazat pe următoarele trei principii. În primul rând, vrem să asigurăm uh, să să ne asigurăm că clienții noștri sunt reali, însă fără a le invada viața privată. Pentru noi, încrederea consumatorului este foarte importantă. În al doilea rând, sistemele noastre concurează cu Amazon și Netflix, deci trebuie ca verificările de reședință să fie eficiente dar să nu fie extrem de greoaie. Trebuie ca acest sistem să fie simplu pentru, pentru consumator. Și nu am putea să avem un produs simplu dacă ar trebui să negociem uh, cu fiecare dintre furnizorii noștri de conținut. Deci să avem o coerență. În ceea ce privește provocările tehnice și operaționale, după cum am menționat, Procesul de implementare al portabilității este extrem de complex și nu trebuie să fie subestimat. Avem uh, foarte multe servicii on, online și o serie de uh, platforme gândite în, acest, în așa fel încât să fie compatibile cu o serie de dispozitive și aplicații uh, terțe. Deci avem uh, Uh, soft pentru mm, tablete, pentru console, pentru calculatoare personale. Acestea, acestea, acesta este software pe care îl utilizăm și care are implicații operaționale. În momentul în care un producător lansează un dispozitiv sau îl actualizează, trebuie să ne lansă, actualizăm și noi propriul soft pentru a ne asigura uh, compatibilitatea. Deci examinăm impactul portabilității, însă ideea este că orice schimbare va trebui să uh, fie introdusă în uh, întregul nostru soft, deci este un sistem foarte complex de gestionat. În al doilea rând, vrem să avem o calitate optimă a video, a Uh, conținutului video online. Sunt foarte implicat în acest sens, însă calitatea într-un serviciu video online nu privește doar numărul de pixeli uh, sau calitatea imaginii, uh, depinde de experiența consumatorului. Și acest lucru încercăm să ne îmbunătățim. Aici Sky investește în propriile sale servere, în propria infrastructură, Uh, și lucrează, lucrează cu furnizorii de internet. Credem că calitatea serviciului trebuie să fie hotărâtă de piață, trebuie să îmbunătățim experiența clienților care călătoresc în, peste hotare. În al treilea rând, trebuie să existe verificări ale reședinței foarte robuste. Este un proces complex pentru că luăm în serios securitatea conținutului nostru și a datelor consumatorilor, clienților. Credem în verificarea reședinței pentru a uh, ne asigura că metoda de plată utilizată de client este legată de un cont în bancă în statul de rezidență. Însă nu este suficient considerăm că și că este nevoie de verificări constante pentru a evita abuzurile. Ar fi util dacă regulamentul ne-ar uh, permite să uh, cerem probe suplimentare de reședință unui consumator care s-a abonat la un serviciu, însă nu îl folosește niciodată în statul său de reședință. După aceea, în acest fel protejăm exclusivitatea teritorială. Nu, în, dacă verificările sunt suficient de robuste, nu există necesitatea impunerii de limite temporale. Nu cred, credem că consumatorii vre, vor asemenea limite temporale. Ar fi greu de explicat și ar fi greu de eh, ținut cont de toate aceste limite în mod operațional cu clienții noștri nu și în ultimul, nu în ultimul rând, proiectul de legislație al Comisiei creează o ficțiune juridică prin care consumatorul este întotdeauna acasă, indiferent de statul membru în care este prezent. Sky înțelege că acesta este pentru a Uh, simplifica lucrurile și pentru a implica doar dreptul de autor în statul de reședință. Uh, în acest sens, acest concept este unul bun, ar introduce o flexibilitate de care are nevoie uh, piața, însă este nevoie ca acest sistem să fie fiabil. În final, câteva lucruri care pot fi făcute pentru a ne ajuta și pentru a depăși aceste complexități juridice. În primul rând, ficțiunea juridică trebuie să fie uh, definită foarte clar, fără excepții. În al doilea rând, verificarea să fie efectivă și obligatorie. În al treilea rând, nu credem că este nevoie de limite temporale pentru a avea o, verifica, o cerință de verificare Uh, obligatorie și în al patrulea rând, din punct de vedere al perioadei de tranziție, dată fiind complexitatea operațională, propunem o perioadă de tranziție de 12 luni, care se înceapă la 6 luni după adoptarea regulamentului cu ficțiunea juridică neobligatorie și opțională. Acest lucru ar putea să ajute la facilitarea portabilității Uh, și nu îi va penaliza pe cei care nu vor reuși să o uh, îndeplinească. Vă mulțumesc pentru această oportunitate și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc pentru prezentare. Acum urmează domnul Agustin Reina, ofițer juridic superior de la Organizația consumatorilor europeni care ne va prezenta perspectiva consumatorului. Thank you very much, Chairman, ladies and gentlemen. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a vorbi aici. Numele meu este domnul Reina, lucrez pentru BEUC. Reprezentăm mai multe organisme în Europa Așa cum am spus, e momentul potrivit pentru a discuta această propunere și uh, reforma dreptului de autor. Există atât de multe interese. De multe ori ele sunt uh, contradictorii și e dificil pentru legiuitor să țină cont de aceste păreri diferite și să vină cu o propunere corespunzătoare. <clears throat> Eu vă vorbi astăzi în interesul consumatorilor. Vă voi arăta cum considerăm noi acest uh, proces legislativ. Iar un punct bun de plecare reprezintă rezoluția Parlamentului European din 9 iulie anul trecut, în care Parlamentul cere Comisiei să studieze problema copyright-ului și dintr-o perspectivă a consumatorului. Este pentru prima dată când, de fapt, Parlamentul consideră această dimensiune a legislației europene în domeniul copyright-ului. Comisia a venit cu această propunere orientată către consumator și către piața internă. Se vede că s-au gândit în primul rând la consumator și nevoile acestuia. E un pas mic, dar important. Un pas mic, pentru că îi va, se va referă doar la cei care călătoresc și la cei care de fapt au acces la servicii online legale în primul rând, ceea ce de fapt nu e încă valabil în toate țările europene. Și un pas important pentru că recunoaște că acest subiect interesează pe consumatori. Așa cum spunea și antevorbitorul meu, avem nevoie de certitudine juridică astfel încât companiile să poată oferi aceste soluții de portabilitate. Cum putem asigura succesul acestei propuneri? Colega mea s-a referit deja la diferite aspecte. Important să avem un domeniu de aplicare foarte larg și foarte clar Trebuie să existe un contract, în primul rând, pentru că vorbim de portabilitatea de servicii bazate pe o, o, o înscriere, un, un abonament. E drept că putem discuta dacă să includem și servicii gratuite, libere sau nu. Întrebarea ar fi dacă există sau nu un contract. Un alt element important, nu există nicio limită de timp pentru portabilitate. Și asta e important pentru că consumatorii au nevoie de portabilitate, fie că călătoresc pentru a lucra, pentru vacanțe și mai departe. Motivele diferă și de aceea nu trebuie să existe un termen limită de timp. E important de asemenea e important caracterul obligatoriu. Companiile trebuie obligate să facă posibilă această portabilitate și să existe și un efect retroactiv. Majoritatea acestor contracte sunt pe termen lung și de aceea e nevoie să se aplice și contractelor existente. Avem nevoie de certitudine juridică, așa cum am spus. Trebuie să clarificăm o serie de aspecte. Bun. Mijloace, de exemplu, de verificare a reședinței obișnuite. Aceste mijloace trebuie să fie proporționate și non-invazive. Colegul de la Sky a arătat acest lucru foarte clar. Noi credem că propunerea dă suficientă flexibilitate companiilor pentru a se adapta. Să nu uităm că e un regulament, e un mecanism. Dar sigur că și asta se mai poate discuta, depinde și de feedback-ul din partea celor care vor trebui să implementeze acest regulament. Ideea este să nu fie invazive măsurile și să respecte sfera privată a consumatorilor. De asemenea, important de clarificat că nu se poate introduce nici ulterior o limită de timp pentru portabilitate. Deși portabilitatea e garantată în regulament, nu trebuie să existe vreo scăpare care să permită o limitare la un număr de zile, de exemplu. Asta ar fi bine să fie clarificat. <clears throat> Apoi, vorbim de posibilitatea consumatorilor să acceseze așa numitul efect Netflix. Acum, dacă călătorești în străinătate, poți accesa catalogul pe care Netflix îl are în acea țară. S-ar putea ca în problema portabilității utilizatorii să fie limitați la catalogul disponibil în propria lor țară. Și aici trebuie să vedem cum stau lucrurile și să permitem consumatorilor să decidă la ce catalog doresc să aibă acces, cel unde au reședință obișnuită, din țara unde au reședință obișnuită sau cel din țara unde călătoresc. Mai departe trebuie să avem în vedere aspectul neutralității tehnologiei, adică să nu se impună folosirea unei anumite, uh, unor anumite instrumente și monitorizarea. Cine răspunde pentru aplicare? Noi credem că propunerea Comisiei e foarte bună și cerem Parlamentului și Comisiei să, și Consiliului scuze, să adopte, să trecem la pașii următori. Iată aici ce așteptări am avea noi, consumatorii, pentru pașii următori. Așa cum știți, E vorba de portabilitate și ar trebui să rămână o discuție despre portabilitate și nu despre acces transfrontalier. Accesul transfrontalier sper că va fi discutat în viitorul pachet de propuneri, unde credem că un răspuns e necesar. Dar asta în revizuirea directivei cu privire la cablu și satelit. Avem și directiva InfoSoc, care va fi revizuită. Acolo sunt posibile multe îmbunătățiri, dar să nu uităm că avem un cadru internațional pe care trebuie să-l respectăm, deci nu va fi o revoluție. Astea sunt lucruri importante care vor trebui avute în vedere din perspectiva consumatorului. Mai ales la excepții, la limitări. Să vedem dacă avem nevoie de excepții pentru conținut generat de utilizatori, și problema copierii în spațiu privat. Și aici o scrisoare deschisă pe care am trimis-o comisie împreună cu multe alte companii cerând inovare și creativitate pe piața unică. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc și eu! Și acum doamna Cecil de Springer. director executiv a Societății Autorilor de Audiovizual. Ne va spune care e situația din perspectiva autorilor. Vă rog. Vă mulțumesc pentru diversitatea lingvistică, vă mă voi exprima în franceză și nu am prezentare PowerPoint. Deci va trebui să mă ascultați. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ales pentru a mă exprima din punctul de vedere autor, al autorilor. Societatea audiovizualului pe care o reprezint este o grup, grupare europeană de gestiune a autorilor din domeniul audiovizual, scenariști, autori și așa mai departe. Includem 29 de asociații de drepturi de autor din 28 de state membre. Am examinat propunerea comisiei în engleză. Uh, avem uh, o reacție la această propunere în engleză pe care o am la dispoziția dumneavoastră. Nu pot în 10 minute, bineînțeles, să vorbesc despre toate aspectele, cu toate că această propunere nu are decât 8 articole, uh, ea ridică o serie de probleme de principiu și de ordin practic. Să începem cu problemele de principiu. Uh, avem o propunere de regulament uh, uh, un, domen, un lucru inedit care vrea să reglementeze lucrurile transfrontalier atât pentru uh, furnizorii de servicii cât și pentru cei angajați. Această obligație a deținătorilor de drepturi pare să fie o limitare a drepturilor la care nu pot să se opună. După cum s-a reamintit, portabilitatea prin această ficțiune juridică eh, care atașează consumul statului de rezidență al consumatorului. Este o construcție inedită din punct de vedere juridic și reprezintă nu doar o limitare a dreptului de autor, ci și uh, uh, trece cu vederea principiul teritorialității, care acum dă locul unei licențe multiteritoriale, uh, indiferent de stat. În cazul serviciilor multiteritoriale există o, un asemenea tip de licență. Din punct de vedere politic, autorii nu se opun uh, introducerea unei portabilități transfrontaliere, ținând cont de evoluții, evoluția utilizării și mobilității europene. Însă trebuie să se respecte anumite condiții stricte de o aplicare. Prima condiție și cred că acest lucru a fost reamintit uh, în ceea ce privește portabilitate. Este vorba de portabilitate și nu acces transfrontalier. Nu este vorba aici să permitem a, a, a, utilizatorilor, este vorba de a permisul abonaților să uh, Uh, un abonat în momentul în care călătorește într-un alt stat membru poate să beneficieze de abonamentul său. Însă cineva care doar călătorește printr-un alt stat membru nu poate să se aboneze la un serviciu de acolo și după aceea să îl ia înapoi. Acest lucru ar contraveni dreptului de autor dacă serviciul, furnizorul de serviciu nu are o licență multiteritorială. Această frontieră, această diferență este destul de vagă în propunerea Comisiei și trebuie să fie clarificată pentru ca acest text să nu submineze principiul teritorialității și să permită accesul, accesul transfrontalier la servicii fără licență. Așadar, este nevoie de o clarificare între această porta, portabilitate și acces transfrontalier. În al doilea rând, caracterul temporal al sejurului în străinătate și acest aspect este foarte central pentru a diferenția portabilitatea de accesul transfrontalier. Dacă caracterul temporal al sejurului nu prevede niciun fel de limită, dacă lăsăm uh, deschise interpretările divergente în funcție de servicii, uh, ne deschidem abuzurilor. Știu că este dificil și că există poziții deja foarte fixe în acest sens, însă pentru noi este foarte uh, important să clarificăm, clarificăm limitele temporare și uh, uh să se ține cont de acest lucru în Parlament, uh, în statele membre și să se ține cont de toate avizurile exprimate. În al treilea rând, o mai bună definiție a statului membru de reședință. Este o noțiune centrală în propunere care ne-a fost prezentată sub forma unui triunghi, deci un al doilea unghi al triunghiului, ca și ficțiunea juridică și caracterul transfrontalier al uh, consumului, se leagă aceast- și această noțiune și ni se pare că definiția ar fi foarte importantă. Eh, auzim că Consiliul deja a progresat în legătură cu această definiție, făcând trimitere la un stat membru în care eh, abonatul are reședința efectivă și stabilă și unde se întoarce în mod repetat. Mi se pare o definiție bună și cred că și Parlamentul are un rol în acest sens. Revin la o a patra condiție care decurge de la cele două definiții, caracterul temporar și Um, al uh, statului de reședință, uh, aceste definiții nu ar avea niciun rost dacă nu există o verificare corespunzătoare. Este vorba de verificarea acestui uh, stat de reședință și al caracterului temporar al șederii în străinătate. În momentul actual, textul Comisiei nu impune însă verificarea acestor condiții. În acest uh, moment, uh, propunerea Comisiei este insuficientă, trebuie să fie completată de Parlament și de către Consiliu. Textul trebuie să includă o obligație de verificare și acest lucru nu trebuie să fie lăsat la libera apreciere a serviciilor. Raportul de forțe nu este în mod necesar favorabil părților uh, în acest context. Vrem un text care să se aplice direct, fără nicio etapă de transpunere. Deci trebuie să se prevadă toți parametrii de punere în aplicare și să se aplice direct și uniform de către operatori, ca și în regulament. Deci, verific, deci, repet, verificarea efectivă a caracterului temporal al șederii, verificarea domiciliului și rezidenței obișnuite, și fără uh, oblig- posibilitatea de derogare de la aceste obligații. Pentru noi ar fi uh, esențial în momentul aplicării acestui text. Deci, regulamentul trebuie să fixeze modalitățile clare ale acestei verificări. Există deja discuții în acest sens. Nu mi se pare core- corespunzător să se trimite la comitologie, care este o modalitate complexă și opacă pentru operatori. Așadar, trebuie ca Parlamentul și Consiliul să examineze în detaliu acest text în totalitatea parametrilor săi, pentru că nu pentru că nu în studiul de impact al Comisiei se vor regăsi uh, răspunsurile la întrebările ridicate de acest text. Maria a explicat că mai există lucruri care trebuie să fie definite și regret că aceste definiții nu se regăsesc și nu se regăseau în text în momentul în care acesta a fost prezentat. Un alt aspect important al serviciilor online și conținuturilor protejate, mm, și anume prevederile serviciilor din directiv media și audiovizualului, și care sper că va consolida obligațiile furnizorilor europeni, însă nu am timp să mă exprim pe acest punct, închei uh, reamintind că obiectivul politic al acestei propuneri este de a permite europenilor consumatorilor să consume mai multe opere protejate, filme, cinema, seriale, documentare – Eh, indiferent de frontiere. Paradoxul textului este că autorii acestor filme nu vor fi plătiți în plus pentru acest consum crescut. Nu este prevăzut nimic eh, în acest sens. Deci, noi considerăm că aceste propuneri să fie, trebuie să fie completate de o nouă propunere legislativă care să introducă un drept la remunerare pentru autorii Um, acestor opere pentru exploatarea lor online, pentru că aceștia să profite de aceste, nouă modalități, aceste noi modalități de consum. Vă mulțumesc. Uh, <clears throat> Vă mulțumim foarte mult, doamnă. Acum, înainte să trecem la doamna Charlotte Lund Thompson de la Federația Internațională a Producătorilor de Film, și a Federației Internaționale pentru Video. Trecem, de fapt, la dumneavoastră. Aveți 10 minute, vă rog. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați oferit ocazia de a vorbi aici astăzi. Vă mulțumesc că ați organizat această audiere, care cred că vine la momentul potrivit, când discuțiile avansează în grupul de lucru al Consiliului și în Parlament, unde mai multe comisii parlamentare au început deja să lucreze la revizuirea propunerii. Eu, lucrez, eu vorbesc din perspectiva producătorilor de film, Uh, producători din întreaga lume și din Europa, în FIAP, și producători de conținut uh, online și conținut fizic, mai ales din Europa. Astăzi aș dori să vă reamintesc tuturor că filmul este, bineînțeles, și a șapte artă și o sursă de uh, divertisment. Stau acum lângă reprezentanța ai autorilor, ar diferitor societăți. Cred că e important să ne amintim și faptul că filmul e o muncă colectivă. Acestea au naștere pentru că autorii, regizorii, actorii, producătorii lucrează împreună cu distribuitorii, toți lucrează împreună cu platforme, televiziune, astfel încât să ajungă la public. Există mulți alți oameni care sunt implicați în acest proces, fiecare grup e indispensabil și fără contribuția fiecărui grup nu am avea firme și acestea nu ar ajunge la publicul lor. E important pentru că sistemul european de copyright este baza succesului artistic și de business pe care îl avem în Europa ajută atât creativitatea cât și exprimarea artistică, dar ajută și în asigurarea investițiilor în ceea ce privește producția, marketingul și distribuția. Sunt create locuri de muncă și e o contribuție adusă economiilor noastre. Sectorul audiovizual din Europa înseamnă 1,2 milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Când discutăm despre modernizarea drepturilor de autor în Uniunea Europeană, e important să ne asigurăm că continuăm să investim în creativitate și investiții. Însă e de asemenea foarte important să punem accent și pe recuperarea investițiilor care sunt făcute în producție și în distribuție. Cecil vorbea despre remunerare. Bineînțeles, remunerarea tuturor proprietarilor de drepturi de autor este foarte importantă. Însă, bineînțeles că nu facem film doar de dragul de a face filme, ci pentru a ajunge la un public. Așa că cealaltă parte a echilibrului în legislația privind copyright-ul este să ne asigurăm că există acces pentru din partea publicului la operele despre care vorbim. E important să ne amintim că Europa nu e încă un continent conectat. Încă mai este loc de îmbunătățiri în ceea ce privește conectarea internetului de bandă largă, a vitezelor și apoi nu există nici infrastructura legală potrivită care să, de care se poate bucura consumatorii noștri. Sarcina mea astăzi este să arăt care e perspectiva producătorilor de film Cred că valoarea adăugată a discursului meu în ceea ce privește o lărgire a perspectivei, în ceea ce privește portabilitatea, este să continui continua, comentariile făcute de Cecil în ceea ce privește portabilitatea. Să ne asigurăm că portabilitatea rămâne portabilitate și că vom continua să avem libertatea comercială de care e nevoie, astfel încât să putem obține finanțare pentru producția de film, ținând cont de teritorialitate. Uh, e ceva foarte necesar pentru fiecare film în parte. Asta pentru că fiecare film are planul său de afaceri, are propria realitate economică. Și aș dori să vă arăt de ce e atât de important să continuăm să menținem libertățile comerciale și contractuale în ceea ce privește obținerea de finanțare prin cooperare la nivel internațional. Dumneavoastră, ca cei care au decizii în Parlamentul European, va trebui să faceți niște alegeri responsabile, pentru că vorbim de afaceri care există, locuri de muncă care există și diversitate culturală și lingvistică atât în producție cât și în distribuție. Știu că mulți oameni au diferite păreri în ceea ce privește aceste schimbări, dacă vor avea un impact sau nu. Însă nu e suficient să credem, trebuie să știm cu un anumit grad de siguranță, astfel încât să acționăm cu responsabilitate. Este foarte important să continuați pe o bază bună de realitate și de aceea astăzi mă aflu aici pentru a vă ajuta să înțelegeți puțin mai bine cât de complicat e modelul nostru de finanțare și distribuție. Pentru a putea face toate acestea, am, vă dau aici niște exemple în ceea ce privește felul în care am obținut finanțări, astfel încât să fie făcute mai multe filme actuale europene. Știu că scrisul e puțin cam mic, dar veți avea aceste prezentări disponibile la sfârșitul reuniunii. Maria făcea trimitere în intervenția sa la, polit- la politicile recente din comisie, unde se discută despre respectarea drepturilor în sectorul audiovizual. menționa de asemenea și faptul că Comisia propune un proces în, în drept, astfel încât să ajungă la obiectivul pe termen lung și anume acces de plin transfrontalier, dacă am înțeles bine ce înseamnă să fie respectată valoarea drepturilor în sectorul audiovizual. Poate să, fie aceast, poate să meargă aceasta mână în mână cu accesul transfrontalier, e ceva ce trebuie să discutăm împreună cu dumneavoastră în viitoarele luni și în viitorii ani. Nimic nu stă în calea licențelor pe mai multe teritorii și facem acest lucru atunci când e viabil din punct de vedere economic. Însă de multe ori trebuie să lucrăm pe un anumit teritoriu astfel încât să putem să obținem finanțarea de care e nevoie, astfel încât să putem produce un film. Am listat aici niște exemple, cred că cunoașteți mai multe dintre aceste filme. Probabil nu v-ați mai gândit până astăzi la nivelul bugetelor de care avem nevoie astfel încât să producem asemenea filme de la 4 la 15 milioane de euro aici în exemplele pe care le-am ales. Pentru că există acest nivel ridicat al investițiilor de care nevoie atunci când se face filmul, trebuie să intrăm într-o combinare a mai multor tipuri de cooperare internațională astfel încât să obținem finanțarea de care avem nevoie. Ne folosim de coproducții și toate exemplele de pe ecran astăzi sunt coproducții, de exemplu, între Germania și Franța, Regatul Unit și Grecia, Danemarca și Republica Cehă însă au și un element foarte mare de prevânzare a drepturilor de distribuție în teritorii străine și puteți să vedeți aceste prevânzări în milioane de euro și procentajul din buget între 31 și 37% în acest caz, deci vorbim de mai multe milioane de euro în fiecare din aceste cazuri. Și așa cum vă, arătam, vă arăt în ultima coloană din grafic, trebuie să ținem cont nu doar de producție, ci de costurile care țin de marketing și de distribuție. În fiecare caz vorbim de bugetul de producție plus um, costurile suplimentare. Care e rolul distribuitorilor în acest scenariu? Ei bine, ei trebuie să se asigure că filmul, în varianta sa finală, ajunge pe piața internă și în teritoriile străine. Dacă mă gândesc la Royal Affair, o producție daneză cehă, aceasta a avut succes foarte mare în Franța ceea ce într-un anumit fel ne uimește. Însă distribuitorul local din ța a făcut o treabă minunată în a promova filmul și a convinge publicul francez să meargă la cinema să îl vadă. Aceste nevoi de finanțare, aceste dinamici, nevoi de marketing nu pot fi schimbate pur și simplu prin anumite structuri legate de licențe sau prin uh, limitarea libertăților contractuale și comerciale. Și dumneavoastră aici în Parlamentul European ați recunoscut că există această realitate în raportul de vara trecută în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei, în ceea ce privește drepturile de autor. Vă felicit pentru aceasta și sper că veți continua cu ea. Dacă discutăm acum în mod specific despre portabilitate, Colegul meu a spus deja care sunt îngrijorările pe care le avem, de ce vă cerem să ne ajutați să clarificăm situația astfel încât portabilitatea să rămână portabilitate. Nu voi repeta cele deja spuse. Voi adăuga doar faptul că toate elementele sunt acum pe masă astăzi și e important să ne asigurăm că propunerea merge mână în mână cu legislația internațională și cu obligațiile pe care le are comunitatea europeană în acest sens. În ceea ce privește viitorul, uh, știu uh, cât e ora acum, dar vreau să spun că e foarte importantă libertatea comercială pentru a obține finanțare și a face un marketing foarte bun. Trebuie să fie sprijinită uh, Um, vizibilitatea serviciilor legale, trebuie să putem să ne informăm publicul, să știe unde poate să găsească conținut legal. Avem peste 3000 de servicii în Uniunea Europeană, așa că fiecare are de unde să aleagă. Și apoi trebuie să continuăm să sprijinim uh, ceea ce dezvoltăm noi ca inițiative, să oferim acces acolo unde nu putem distribui în mod clasic filmele și la sesiunea de întrebări și răspunsuri vă pot da mai multe detalii și apoi să ne asigurăm că vom avea o abordare responsabilă astfel încât să ne asigurăm că avem o industrie durabilă și pentru viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă! Și acum trecem la ultimul invitat de astăzi, care va fi domnul Magnus Bruck, președinte al Consiliului de uh, Directori în ceea ce privește televiziunile comerciale din Europa, care va discuta din uh, perspectiva celor care oferă conținut. I'd like to thank uh, the Mulțumesc pentru această invitație de a vorbi astăzi aici conduc bordul de director la acest acest grup și lucrăm, lucrez de asemenea la ITV, <clears throat> unul din cei mai mari producători TV din Europa. Multe din întrebări pe care, cu care vine această propunere se referă la cei care oferă conținut TV. Să vă spun care este părerea noastră. Ideea accesului pe care Uh, la plătit un consumator ține desigur de piața unică și susținem efortul pentru a realiza această ambiție. Însă vreau să spun foarte clar că oferim și versiune uh, plătită și una gratuită și dorim să evităm consecințele nedorite. E important ca forma finală a regulamentului să dea furnizorilor de servicii, consumatorilor și drepturilor, uh, deținătorilor de drept certitudine juridică important de menționat că acest regulament va aduce cu sine avantaje foarte bune, dar trebuie să fim protenți, pre, precauți ca acest regulament să nu ducă la o situație mai dificilă pentru consumatorii care nu călătoresc, în special pe termen lung. Ar fi un autogol, am putea spune. Aș dori de aceea să mă concentrez pe două aspecte cheie. Pe de o parte, serviciile pe care considerăm noi că trebuie să le acopere regulamentul și importanța verificării corespunzătoare. Ideea propunerii de portabilitate este să dea oamenilor care plătesc pentru un serviciu online într-un anumit stat membru acces la acel serviciu atunci când călătoresc. Este evident că astfel de servicii plătite vor fi acoperite de nou regulament. Deci serviciul nostru ITV Hub Plus, 3 uh, lire 99 va oferi această versiune, această variantă călătorilor. S-a mai propus însă ca și alte servicii fără plată care verifică reședința utilizatorilor sau dacă este un contract, cum spunea un coleg, uh, trebuie obligat să ofere acces portabil. Dacă aceasta este abordarea, atunci definiția verificării va determina domeniul de aplicare al regulamentului. Însă o definiție imprecisă duce la riscul de a forța serviciile gratuite să ofere portabilitate într-un mod care poate dezavantaja toți utilizatorii acelui serviciu gratuit în viitor, indiferent dacă călătoresc sau nu. Haideți să vă explic. ITV oferă un serviciu online gratuit numit ITV Hub, care oferă conținut gratuit pentru consumatori. Dacă ai ratat un episod sau un sezon întreg din, să spunem, Downton Abbey, îl poți revedea ulterior gratuit. E un serviciu foarte utilizat, evident. Am avut peste 15 milioane de astfel de episoade revăzute ulterior dintr-un miliard total de cerințe pentru programe. Asta oferim gratuit acum, în trecut însă era un serviciu care trebuia plătit, de exemplu cumpărând DVD-urile. Acest serviciu e gratuit, dar are publicitate. Deci nu trebuie plătit nimic. Iată câte opțiuni au uh, utilizatorii. Mai mult decât atât, credem că aceste servicii gratuite online trebuie să fie ca și televiziunea obișnuită gratuită, adică ușor de accesat. Noi nu colectăm date cu privire la cardul de credit, știm că asta deranjează pe multă lume. Ei nu cred că, un, că consumatorii nu cred că serviciul va fi gratuit dacă dau acele informații. Ce facem este să colectăm anumite informații. Cu toți avem contracte pentru a oferi aceste servicii. De obicei colectăm numele, adresa de mail și codul poștal. Încercăm să folosim surse publice, să vedem dacă putem identifica consumatorii noștri, dar acest lucru nu e întotdeauna posibil. Știm în mare cine sunt consumatorii noștri, dar nu îi cunoaștem pe toți. Adică nu e ca și când am avea datele conturilor lor bancare sau de carduri de credit. De ce colectăm aceste, baze, aceste date de bază? Din două motive. În primul rând, pentru a da oamenilor din principiu serviciul pe care probabil îl doresc cel mai mult, indiferent că e vorba de uh, fotbal în Scoția dacă știm că ei locuiesc în Scoția sau în știri regionale. Al doilea motiv poate fi mai interesant și anume pentru a-l oferi publicitate mai potrivită. Deci un serviciu mai bun, de fapt. Și problema noastră este că în anumite versiunile regulamentului s-ar putea că aceste servicii vor fi considerate ca verificând rezidența obișnuită, reședința obișnuită și de ce aceasta o problemă, vă veți întreba. Pentru că avem o serie de provocări cu care ne confruntăm oferind conținut gratuit. Am avut 6.000 de utilizatori care au spus că ar trăi la Palatul Buckingham și am avut 13.000 de utilizatori care au declarat că sunt mai în vârstă de 110 ani. Sunt exemple extreme de identificare care pot fi soluționate, dar cere timp și resurse. Mai dificil este când îi pun la informați, când pun la dispoziție date comune. Uh, multă lume se declară ca numindu-se John Smith și având 25 de ani. Mai complicate devin lucrurile pentru că un cod poștal poate cuprinde 700 de gospodării. De ce asta e important? Pentru a avea cea mai mare valoare și conținut uh, dorit, precum filmul Downton Abbey, vă putem, putem garanta acest serviciu doar cetățenilor din Regatul Unit. Dacă am uh, oferi un serviciu mai larg, riscăm a, uh, capacitatea a, uh, furnizorilor de programe de a-și recupera aceste costuri. Asta e important pentru viitor. E vorba de investiție în conținut. Așadar, dacă ar trebui să oferim serviciu portabil la serviciu gratuit, uh, și nu putem garanta că utilizatorii sunt în Regatul Unit, atunci pe termen mediu s-ar putea ca această, acest conținut de cea mai înaltă valoare să dispară din varianta gratuită, ceea ce ar fi în dezavantajul tuturor, nu doar al celor care călătoresc în afara Regatului Unit. Toată lumea ar trebui să plătească bani pentru a putea urmări acest program online în Regatul Unit, chiar dacă înainte era gratuit. Și nu cred că consumatorii vor fi foarte încântați. atunci cum facem să ne asigurăm că cetățenii au acces portabil la aceste servicii și că pot continua în continu- să acceseze gratuit aceste servicii de înaltă calitate. Cel mai bine ar fi să stabilim clar în propunere că serviciile gratuite nu sunt uh, acoperite automat, dar au libertatea ca pe viitor să opteze să se alăture regulamentului. Și dacă doresc acest lucru, atunci pot uh, să se bucure de avantajul acestor certitudini juridice și ar avea standarde la fel ca ceilalți. Orice, altfel, orice astfel de abordare de verificare trebuie să funcționeze pentru consumatori, pentru furnizorii de servicii și pentru cei care dețin drepturile. Mai mult decât atât, ar fi păcat să subminăm această atractivitate și viabilitate a serviciilor TV gratuite online din întreaga Uniune Europeană. Aceste servicii au extins mult uh, oferta pentru milioane de consumatori și asta indiferent de capacitatea oamenilor de a plăti. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare. Și ajungem acum la secțiunea de întrebări și răspunsuri. Avem 15 minute pentru aceasta. Voi da drumul raportorilor, în primul rând. Și apoi vedem cât timp ne mai rămâne. Jean-Marie Cavada, aveți cuvântul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc celor care au intervenit. În primul rând, doamnei Maria Martin Preț, pentru că trebuie să recunosc că poziția prudentă a Comisiei este echilibrată. General, sunt foarte măsurat în aprecierile pozitive pe care le aduc instituțiilor, însă aici cred că trebuie să subliniez că există un climat foarte profesionist și echilibrat care este de bun augur. Câteva elemente pentru a vă spune cum gândim noi. Proportabilitatea transfrontalieră reprezintă încă un pas împotriva piratajului și cetățenii europeni care se deplasează trebuie să poată să continue să consulte în mod legal conținuturile pe care le-au achiziționat în prealabil în statul lor de reședință. Al doilea lucru, regulamentul pentru portabilitate trebuie să fie proporțional cu realitatea pieței serviciilor de conținuturi online și cu cererea efectivă a utilizatorilor. În al treilea rând, numărul de utilizatori potențiale a acestor servicii s-ar indica la în jur de 29 30 de milioane de persoane, deci 5,7% din consumatorii europeni. Deci este vorba de o piață de nișă, o micropiață și nu trebuie să dezechilibrăm regula generală uh, care este foarte importantă. Un alt lucru ar fi trimiterea la accesul transfrontalier și portabilitatea transfrontalieră a serviciilor și conținuturilor. În primul rând, nu există nicio contradicție, mi se pare, între teritorialitate și principiul portabilității conținutului. Am căutat și nu văd cu bun, dacă e, suntem de bună credință, unde ar fi dificultățile în acest sens. Portabilitatea permite consumatorului să uh, consulte în timpul deplasărilor un conținut pe care l-a achiziționat în prealabil în statul său de reședință în mod legal, deci mi se pare un principiu minim uh, exprimat foarte clar. Consumatorul a achiziționat legal un serviciu de conținut online într-un stat membru în care își are reședința și are dreptul de a consulta acest conținut în timpul deplasărilor sale temporare în străinătate condiția sine qua non a portabilității efective o reprezintă faptul ca dreptul de autor să nu fie încălcat și ca autorii să fie remunerați. Ați uh, menționat cu toții un aspect uh, uh, foarte important în ceea ce privește Uniunea Europeană. În ceea ce privește gratuitatea portabilității, este un serviciu care face parte din abonamentul intrinsec la care uh, subscrie cineva. Este vorba doar un serviciu tehnic care mm, prângește acest aspect. Așadar, este foarte important ca clienții să poată să-și renegocia contractul Uh, în acest sens în momentul intrării în vigoare a regulamentului. În ceea ce privește limita temporală, portabilitatea trebuie să fie un serviciu oferit fără nicio limită temporală în momentul actual, pentru că în caz contrar, contrar ar putea să, uh, să deschidă posibilitatea piratajului și incertitudinii juridice. Deci, da, dacă criteriul reședinței obișnuite va fi definit clar, va fi controlat în mod serios, atunci nu există nicio nevoie fundamentală de a introduce o limită de timp uh, consumatorului, pentru că efortul ar fi prea mare. Dacă reșederea temporară se uh, prelungește, uh, efortul ar fi prea mare de a identifica aceste cazuri și mă îndoiesc în legătură cu utilitatea și beneficiul real definitiv. Bineînțeles că nu vrem să intrăm în viața privată a consumatorului. Condiția sine qua non a unei portabilități efective este ca drepturile de autor să fie respectate și, în al doilea rând, pentru a susține o portabilitate care să nu redistribuie valoarea creatoare în detrimentul artiștilor și creatorilor. Iată, așadar, în mare, care sunt observațiile noastre, suntem deschiși oricărei discuții și însă mi se pare că propunerea comisiei este suficient de echilibrată pentru a nu crea probleme nici consumatorilor, nici deținătorilor de drepturi. Vă mulțumesc. Acum Marco Zulu în numele Comisiei IMCO. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și eu, mulțumesc oratorilor, profit de prezența lor pentru a le pune o serie de întrebări ca urmare a intervențiilor dumneavoastră. În ceea ce privește portabilitatea conținuturilor digitale, o asemenea măsură ar implica o revizuire a contractului în sector pentru licență, pentru licențe, pentru furnizori și așa mai departe. Puteți, pot să fie prevăzute și costurile suplimentare uh, legate de licențe, costurile care vor fi transmise consumatorului. În acest lucru riscă să ducă la o ofertă redusă pentru consumator, pentru că uh, aceste uh, aspecte au fost ridicate de mai multe ori în timpul discuțiilor. În al doilea rând, gratuitatea serviciului. După cum s-a spus deja, astăzi serviciile gratuite nu uh, vor fi obligate să introducă portabilitate, însă deseori um, utilizatorul plătește de fapt acest serviciu. Nu cu bani, ci prin comunicarea datelor lor personale. În acest caz, așadar, putem vorbi într-adevăr de servicii gratuite. Vă mulțumesc doamna Sabine Verheinen. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru perspectivele foarte interesante auzite astăzi aici. Comisia CULT a prezentat deja un aviz pe acest subiect. Cred că un punct foarte important e și următorul, în ceea ce privește statul uh, membru de reședință. Trebuie să existe o, o definiție foarte clară în acest sens, astfel ar putea fi rezolvate foarte multe probleme dacă avem o astfel de definiție clară. Pentru că definiția propusă o avem deja și ar trebui să existe și niște obligații din partea Comisiei prin niște acte delegate în, în care să există o procedură foarte clară în ceea ce privește verificarea acestei reședințe. Sunt elementele de care e nevoie între ace- în această ficțiune legislativă. Avem această ficțiune legislativă și atunci consumatorul care se află într-un stat membru unde a cumpărat niște drepturi pentru a folosi un serviciu să poată să meargă cu aceste drepturi mai departe și să le folosească ca în statul propriu. Nu e nevoie de nicio modificare de a tratatelor în acest sens. Exact această idee care stă în spatele acestei ficțiuni legislative, astfel încât să nu fie schimbată legislația în ceea ce privește licențele, să nu existe un nou model de afaceri în ceea ce privește portabilitatea, ci serviciile existente să devină portabile. Și ceva deja cumpărat să poată, să poată fi dus în uh, statul următor și filme și cărți și altele. E o ficțiune legislativă care ne asigură că nu e nevoie de toate acele modificări. E prevăzută și o perioadă de tranziție, mai ales pentru cerințele tehnice în ceea ce privește verificările. pentru a completa cele spuse de colegul meu, a spune că nu vorbim despre servicii gratuite, cum ar fi televiziunea publică, ci de servicii virtuale, în care nu există un contract încheiat cu utilizatorii acestor servicii. De aceea nu există o verificare a fiecărui consumator. Și tocmai de aceea nu există o obligație din partea acestor servicii să își aducă aportul. Dacă ar avea, ar avea acest mecanism de verificare, atunci da, ar fi obligați și să ofere și ei această portabilitate. Importantă e verificarea și identificarea persoanelor, verificarea reședinței. Astfel, cred că totul ar putea să funcționeze fără probleme, după părerea mea însă trebuie neapărat să fie verificat statul membru de reședință și utilizatorul, dacă într-adevăr se află acolo. Și apoi, oare nu ar trebui să ne gândim și la următoarele, să vedem, să ne asigurăm că nu este foarte urmărit consumatorul, câte zile stă în străinătate, câte ore urmărește ceva. De aceea eu cred că Comisia Europeană nu trebuie să facă o definiție în ceea ce privește o limitare în timp a, a reședinței temporare. Cred că aceasta ar trebui să fie nelimitară. Cineva care are o reședință obișnuită, dar care circulă foarte mult, trebuie să poată să folosească serviciile pe care le-a cumpărat deja pe internet. Cred că dacă am tot, cred că de aceea e nevoie de o definiție foarte clară a locului de reședință și un sistem de tracking de, care ar, de urmărire de care ar fi nevoie. Însă trebuie să vedem ce se întâmplă cu datele personale, dacă vom acționa așa. Și cred că trebuie să fie concretizate toate detaliile până și le, cele mai multe, astfel încât să ne obținem obiectivele. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai avem foarte puțin timp, așadar vă rog dacă doriți să răspundeți la întrebările care au fost adresate deja și vedem dacă mai avem un minut uh, în continuare pentru a răspunde. Vă mulțumesc în ceea ce privește problema ridicată de domnul Șure și domnul, domnul Verhaen în legătură cu plata în natură sau prin date uh, versus servicii gratuite. Bineînțeles, nu toate serviciile uh, cad în această categorie. Televiziunea virtuală nu are nimic de a face. Însă, interesant este atunci când ai un contract în care dai altceva în schimb și nu mm, bani. Acest lucru trebuie să fie văzut împreună cu strategia generală a Comisiei și cu cealaltă propunere din decembrie în legătură cu conținuturile digitale unde se au în vedere drepturi pentru consumatori uh, în contractele în care se dă altceva în schimb, de exemplu date. Deci, uh, atunci când există un serviciu unde ai acces la un contract în uh, schimbul datelor personale sau alt, altui tip de date, întrebarea este dacă trebuie să te bucuri de această portabilitate, dacă acest serviciu beneficiază de portabilitate sau nu. Un lucru care trebuie să fie clarificat este relația contractuală. Pentru mine este foarte clar, trebuie să existe un contract, altfel serviciile nu sunt acoperite și dacă se dorește acoperirea lor, uh, poate să existe un abonament gratuit sau de altă natură. Vă mulțumesc. Mrs. Pratt wishes to Doamna Pratt dorește să reacționeze? Da, domnule președinte, pe acest punct, într-adevăr, după cum spune doamna Verhaen, nu există niciun serviciu gratuit. Motivul pentru care se face o diferențiere în regulament nu este între serviciile gratuite și non-gratuite, ci uh, servicii contra plată, contra cost și serviciile care sunt uh, contra alt tip de Uh, plată, cum ar fi publicitate sau alte forme de uh, plată. Motivul pentru care propunerea Comisiei face o diferențiere aici și pune serviciile contra cost uh, automat în obligația portabilității este pentru că acestea sunt supuse automat verificării reședinței, însă situația diferă pentru serviciile care uh, Uh, nu sunt contra cost, uh, unde este sistemul, un sistem mai degrabă de opt-in. Așadar, noi am considerat că este vorba aici de proporționalitate și de interesul final al consumatorului. Ați uh, ascultat în acest sens prezentarea ACT, unde o serie de servicii nu cad sub incidența verificării reședinței, multe servicii, de fapt, uh, în afară de cele audiovizuale, nu uh, prezintă restricții în ceea ce privește statul de reședință sau alt stat și comisiei uh, Comisia a considerat că impunerea automată a regulamentului, inclusiv obligațiile de verificare, ar fi fie uh, o sarcină disproporționată asupra acestor servicii în detrimentul consumatorului sau ar duce la o diluare a mecanismelor de verificare pentru alți actori care sunt și ei vizați de către propunere. Nu sunt uh, Uh, aceste, acești clienți pot să beneficieze de portabilitate, însă nu sunt incluși în mod automat. Vă mulțumesc. Doriți și dumneavoastră să reacționați? Da, susțin poziția comisiei aici. Cred că problema critică ține de verificare. Nu dacă există tehnic un contract în termeni juridici sau dacă se folosește niște date pentru a personaliza serviciul. Nu, aceste lucruri sunt relevante um, și serviciile gratuite nu pot să uh, verifice identitatea sau datele personale, uh, pentru că nu uh, iau uh, date de ale cărții de credit, de exemplu. Dacă utilizezi un serviciu interactiv, dacă folosești forumuri, atunci Există condiții de utilizare care sunt contractuali, și anume, utilizare utilizarea serviciului accepti condițiile de utilizare, chiar dacă serviciul este gratuit, majoritatea consumatorilor fac diferența pe care o face comisia între uh, să plătești un cost sau un abonament cu cardul de credit sau un serviciu pentru care nu uh, plătesc nimic, pentru care nu dau informații de plată este dificil să uh, concep că uh, uh, ai un serviciu gratuit, dar pentru care trebuie să-ți dai informațiile de plată. Acest lucru ar fi dificil de înțeles, de înțeles pentru consumatori. Am, timpul ni s-a încheiat, însă domnul Cavada dorește să facă o scurtă declarație. Nu vreau să întârzi pe nimeni, aș dori să subliniez doar că va trebui să lucrăm pe un aspect eh, și anume viitorul serviciilor publice în această ofertă suplimentară. Eh, Serviciile publice în Europa sunt foarte importante și în al doilea rând eh, pentru colega mea și pentru ceilalți intervenienți trebuie să fim foarte atenți la orice formă de precauție și uh, să uh, fim foarte atenți pentru a avea un rezultat armonios. Vă mulțumesc, îmi cer scuze pentru cei care doreau să pună întrebări. Sunt sigur că nu este ultima ocazie pentru a discuta aceste probleme. Vă mulțumesc, mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezență și mulțumesc și interpreților pentru timpul suplimentar acordat.